Right, uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. And... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la reuniunea de după amiază. Avem marele noroc de a avea alături pe doamna ministru a comerțului din Suedia, care deține președinția Consiliului la ora actuală. Am avut uh, adineauri o discuție foarte îndelungată și am constatat că avem interese similare, nu numai în domeniul comerțului. Și uh, aș vrea să vă spun, doamnă ministru, e foarte interesantă biografia dumneavoastră. Văd că ați fost dentist. Cred că mm, unii dintre deputații noștri n-ar uh, merita altceva decât să li se scoată dinții uneori. Și, uh, și văd că vă pricepeți și la schi. În orice caz, cel mai important este că acum sunteți ministrul comerțului a, și ne aflăm acum într-un moment um, care precedă găsirea, sperăm, a unei soluții pentru uh, runda de negocieri Doha. La OMC se desfășoară discuții aprinse, iar uh, noi la Comisia INTA suntem uh, foarte preocupați de tot ceea ce ar putea să afecteze comerțul, uh, barierele tarifare și uh, alte asemenea lucruri care afectează viitorul comerțului. Bun venit la comisia noastră și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră, doamnă ministru. Mulțumesc, Robert, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați. Este o mare onoare să mă aflu aici pentru a vă prezenta prioritățile președinției suedeze în domeniul politicii comerciale în a doua jumătate a anului 2009. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru rolul jucat de Comisia INTA în dezvoltarea politicii noastre comerciale comune și să vă încurajez ca membrii acestei comisii să continuați această activitate în decursul președinției suedeze. Și pe același ton aș dori să mulțumesc președințiilor cehe și franceze pentru excelenta lor cooperare și activitate. Cooperarea comercială este esențială pentru a răspunde provocărilor globalizării și pentru a uh, proteja creșterea economică, locurile de muncă și prosperitatea pentru cetățenii europeni. De asemenea, trebuie să se promoveze în interesul tuturor o bază corectă pentru comerț. Politica comercială poate contribui la obiectivele Uniunii pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv în domeniile de mediu și de climă. Parlamentul European are o contribuție activă la rezolvarea acestor provocări și ne oferă o perspectivă asupra uh, domeniilor politicii comerciale. Aș dori să mă refer acum la criză și la comerțul internațional. La ora actuală trecem printr-una dintre cele mai grave crize financiare și economice din epoca modernă. PIB-ul mondial va scădea anul acesta pentru prima dată după al doilea război mondial cu cel puțin 5 puncte de procent sub potențialul său, conform Băncii Mondiale deși uh, recent s-au constatat anumite semnale pozitive. Rapoartele sugerează că recesiunea ar putea să fi ajuns la punctul maxim, însă este prea devreme ca să ne culcăm pe lauri. În orice caz, uh, relansarea este fragilă. Nivelurile de șomaj rămân ridicate și deficitele bugetare la fel. Pentru Europa se așteaptă ca uh, redresarea să aibă loc mai târziu, decât în Statele Unite. Euro, uh, economiile europene sunt orientate în principal spre export și au fost foarte afectate de scăderea mondială a producției și a cererii. Comerțul internațional a fost grav atins de criză. La nivel global se prevede o scădere a comerțului, a volumelor de comerț cu 10% în 2009. Încetinirea actuală a afectat toate statele lumii chiar dacă mai mult statele uh, dezvoltate, care vor avea o scădere de 14%. Banca Mondială uh, prevede că va uh, continua să rămână scăzută cererea de bunuri și servicii la nivel internațional. Iar presiunile cresc în toate statele. Semnele sunt îngrijorătoare în domeniul achizițiilor publice, al subvențiilor adiționale, a barierelor netarifare și a folosirii sporite a instrumentelor de protecție comercială. La ora actuală, tarifele ridicate au fost excepționale, însă acum acestea continuă să apară. Sperăm uh, să facem față șomajului care va crește în următoarele luni barierele tarifare, barierele comerciale riscă să prelungească criza și trebuie să ținem cont, în primul rând, de faptul că nu comerțul este de vină pentru această criză. Piețele deschise și un sistem de schimb multilateral sunt condiții esențiale pentru o redresare economică. Împreună, dumneavoastră, ca membri ai acestei comisii și noi, președinția, avem un rol foarte important pentru a face ca politica noastră să conteze pentru cetățenii noștri. Noi, ca oameni politici, trebuie să susținem și să exploatăm beneficiile liberului schimb, mai ales în această perioadă de criză economică. Doresc să salut inițiativa importantă de monitorizare a directorului general al OMC, Pascal Lamy. Transparența este esențială pentru a uh, controla măsurile protecționiste. Și alte organizații s-au uh, implicat în uh, inițiative similare, FMI, uh, OCDE, Banca Mondială. Toate acestea doresc să combată protecționismul. O cooperare strânsă în aceste domenii, între aceste organizații, este esențială. În Uniunea Europeană, Comisia își va continua exercițiul de monitorizare uh, pe baza informațiilor uh, uh, adunate de echipele uh, speciale în acest sens. Este vorba de un parteneriat referitor la evaluarea și monitorizarea pieței, prin care dorim să eliminăm barierele comerciale și să sporim relațiile cu state terțe. Este vorba de o relație între Uniunea Europeană, statele membre și comunitățile de afaceri desfășurate la Bruxelles și pe teren și de asemenea în statele membre. Cele 27 de state membre, Comisia și Comunitatea Europeană de Afaceri ne oferă posibilitățile de a uh, desfința barierele comerciale în alte state, iar președinția cehă, franceză și cea suedeză au pus accentul pe identificarea barierelor comerciale pentru a stabili priorități și a dezvolta strategii pentru combaterea acestor bariere pe piețe cheie, cum ar fi China, India, Brazilia, Rusia, Statele Unite și Japonia. Date fiind circumstanțele, Uniunea Europeană trebuie să continue să aibă o poziție de lider, ținându-și piața, menținându-și piața deschisă și evitând acțiunile protecționiste. Naționalismele economice trebuie evitate, mai ales atunci când este vorba de anumite pachete de stimulente sau sub pretextul legislației referitoare la climă. Unitatea și acțiunea coordonată în Uniunea Europeană sunt cele mai bune instrumente pe care le avem pentru a răspunde provocărilor economice actuale. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană iese mai puternică din uh, criză. Aș dori acum să mă refer la runda Doha. Eu consider că încheierea acesteia este uh, prima, a doua și a treia prioritate pe uh, ordinea noastră de zi în domeniul comercial. Astfel, toți membrii OMC și mai ales statele în curs de dezvoltare ar beneficia de uh, avantaje economice foarte importante, ameliorându-și accesul la piețe. Runda de la Doha și-a uh, sporit importanța prin criza economică pentru că ea ne-ar proteja de protecționism și ar menține piețele deschise încheierea rundei Doha până în 2010 ar oferi un stimulent economic foarte necesar și ar promova economii emergente cum ar fi China, India și Brazilia, incluzându-le în sistemul de comerț multilateral. Dacă nu vom reuși să încheiem runda de la Doha, comerțul internațional ar avea foarte mult de suferit. Sper că directorul general al OMC, Pascal Lamy, va reuși în curând să convoace o reuniune de nivel politic la Geneva pentru a pune la punct modalitățile pentru domeniile pentru piețele agricole și neagricole și accesul la aceste piețe. Pentru a redemara runda de la Doha, avem nevoie de idei clare și trebuie să creăm o percepție clară, trebuie să arătăm că acesta este un proces urgent cu care trebuie să aibă un termen limită și trebuie să discutăm chestiuni mult mai largi, dar cheie, care uh, vor uh, necesita acțiune rapidă. Cu toate acestea, negocierea acestor elemente nu trebuie să blocheze, uh, nu trebuie să antreneze redeschiderea capitolelor deja încheiate. Trebuie să facem presiuni pentru a încuraja noua administrație a Statelor Unite să încurajeze piețele deschise, liberul schimb și încheierea rapidă a rundei de la Doha ca prioritate principală. Sper că întâlnirea G20 de la Pittsburgh, care va avea loc în curând, va încuraja reluarea negocierilor în această toamnă. Acordurile comerciale multilaterale sunt uh, calea de progres preferată, însă acordurile regionale bilaterale constituie și ele o completare importantă care promovează interesele Uniunii Europene pe piețele mondiale. O susțin pe doamna comisar Ashton, care dorește să promoveze negocierile bilaterale comerciale în Uniunea Europeană. Acordurile de liber schimb bilaterale și regionale nu pot înlocui soluțiile multilaterale, însă pot pregăti calea pentru o liberalizare a comerțului care să aibă bătaie mult mai lungă. Acestea oferă angajamente uh, pe multe niveluri cu state terțe dezvoltate și în curs de dezvoltare și ne permit să urmărim obiective comerciale care nu sunt departe de obiectivele discuțiilor multilaterale. Accesul sporit la piață, pe piețele emergente, mai ales cele din Asia, America Latină și Orientul Mijlociu, este esențial pentru competitivitate. Trebuie să se amelioreze situația companiilor și prin aceste acorduri se va reuși un parteneriat mai bun cu statele în curs de dezvoltare. Acordurile de liber schimb da, pot uh, permite atingerea obiectivelor politice și sporirea cooperării economice. Și de asemenea, rezolvarea problemelor de securitate mondială. De asemenea, pot contribui la procesul de stabilizare din vecinătatea europeană. Aș dori să vă spun cum stăm la ora actuală în legătură cu anumite negocieri de acorduri de liber schimb ale Uniunii Europene. Am să încep cu Corea de Sud. Încheierea unui acord de liber schimb este o prioritate pentru Uniunea Europeană, pentru că Corea de Sud este al patrulea partener al nostru. Acest stat are un potențial foarte mare cu perspective de import și de, și de export prin desfințarea barierelor tarifare și uh, prin înlesnirea schimburilor. Avem acum un pachet de compromis și sper că acordul va fi încheiat oficial în curând. Acesta va arăta că Uniunea Europeană și ia în serios negocierile privind acordurile de liber schimb și că dorește să intre în afaceri. În ceea ce privește India, noul guvern indian ar trebui să dea un nou impuls uh, discuțiilor ducând chiar la posibilitatea de încheiere a negocierilor în anul 2010. În ceea ce privește statele ASEAN pe termen lung și mediu, pe termen scurt și mediu, mă scuzați, trebuie să avem în vedere posibilitatea de a uh, negocia cu statele ASEAN dacă ele vor dori să facă progrese. Este important să continuăm și cu abordarea regională ca obiectiv pe termen lung, in, uh, acordurile de liber schimb individuale constituind doar trepte către acorduri regionale. Sper de asemenea să se încheie rapid negocierile cu statele din comunitatea andină. Suntem conștienți de problemele încă nerezolvate și dorim să se rezolve chestiunea bananelor la OMC și de asemenea celelalte uh, chestiuni din, legate de comunitatea andină. Până acum nici Bolivia și nici Ecuador nu negociază. Suntem uh, pregătiți să facem ceea ce putem noi pentru a avea, uh, pentru a avea acorduri cu toate statele din uh, regiunea andină. Negocierile cu statele din America Latină sunt uh, în curs de desfășurare, însă a trebuit să amânăm negocierile. Problema Hondurasului trebuie să fie rezolvată înainte ca Uniunea Europeană să poată să ceară o încheiere rapidă a acordului de asociere. Acordurile de liber schimb cu Consiliul Statelor din Golf, mai uh, păstrează două capitole nerezolvate. Unul ține de chestiuni politice și celălalt de taxele de export. Noi, ca președinție, vom face tot ce ne stă în putință pentru a facilita progresul și a încheia aceste negocieri. Însă, pentru a obține acest lucru, ambele părți trebuie să dea dovadă de flexibilitatea necesară. Acordurile de parteneriat economic, APE, sunt instrumentul nostru principal pentru, uh, dezvolta, pentru relația cu statele ACP. Acestea au potențialul de a promova creșterea economică și de a o dezvolta prin uh, susținerea integrării regionale, permițând deschiderea treptată a piețelor cu perioade lungi de tranziție, inclusiv prin angajamente de reformă luate de statele ACP și cu promisiuni de susținere financiară din partea Uniunii europene pentru implementarea APE-urilor. Primul obiectiv pe termen scurt este să se semneze și să se ratifice APE-urile interimare. Însă, pe termen lung, trebuie să încheiem acorduri de parteneriat economic regionale și cuprinzătoare. Numai astfel se poate atinge potențialul complet de dezvoltare. Acestea reglementează fluxurile comerciale din și între statele uh, ACP. Acestea sunt și mai importante acum, dată fiind criza mondială economică și financiară, care a lovit foarte puternic statele ACP și economiile lor. Sper că în negocierea APE-urilor va fi o atmosferă mai destinsă și mai pozitivă, pentru că până acum am obținut rezultate foarte concrete. Doresc să salut parteneriatul estic al Uniunii Europene care a fost lansat la un summit la Praga în 17 mai. Acesta oferă perspectiva unor acorduri de asociere bilaterale între Uniunea Europeană și fiecare din statele membre ale parteneriatului estic, Ucraina, Moldova, Azerbaijan, Georgia și Belarus. Obiectivul fiind să se uh, creeze acorduri de liber schimb uh, profunde și complete. Dezvoltarea și implementarea parteneriatului estic este uh, o prioritate pentru președinția suedeză. Ucraina este un partener cheie în vecinătatea noastră apropiată și nu numai pentru uh, securitatea energetică a Uniunii. S-au făcut progrese, însă nu atât de mari pe cât se anticipa, în parte din cauza că au sporit presiunile economice din cauza crizei. Mai mult, problemele bilaterale legate de măsuri tarifare luate de Ucraina au complicat și mai mult situația. Acum ajungem la uh, relația UE-Rusia. Rusia este cea mai mare economie din afara OMC și uh, Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al său. Aderarea Rusiei la OMC ar fi un uh, lucru foarte avantajos pentru ambele părți. Cu cât mai repede se va face acest lucru, cu atât părțile implicate vor beneficia de un climat pozitiv, benefic schimburilor comerciale. Orice întârziere a acestui proces este regretabilă, însă trebuie să rămânem fermi pe poziții în ceea ce privește aderarea, ă, îndeplinirea condițiilor de aderare conform intereselor Uniunii Europene și sperăm ca, în ciuda tensiunilor recente, Rusia să își continue calea către aderarea la OMC într-un viitor cât mai apropiat. Aderarea la OMC ar oferi și condițiile necesare pentru înlesnirea negocierilor în chestiuni legate de comerț și economie în, noului, în cadrul noului acord de cooperare UE-Rusia care dorește să aprofundeze relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Data limită de 2010 pentru crearea unei zone mediterane, euromediteranene de liber schimb a fost stabilită încă din 1995. Trebuie să creăm o foaie de parcurs în acest sens la uh, reuniunea ministerială a Euromed, care va avea loc în cadrul președinției suedeze, probabil în luna octombrie. Relațiile comerciale transatlantice sunt cele mai mari din lume și stau în centrul economiei internaționale. reducerea barierelor în, acest, în această relație ar fi importantă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Statele Unite. Este nevoie de uh, un nou impuls în acest sens și deci trebuie să ne sporim eforturile. În acest scop se va întâlni uh, Consiliul Transatlantic în noiembrie. Trebuie să ne concentrăm pe împiedicarea apariției unor noi bariere comerciale. Cooperarea în domeniul reglementativ, în domeniul tehnologiei, al nanotehnologiei și al produselor de inovație ar împiedica barierele în uh, comerțul transatlantic. Termenul, pe termen lung, obiectivul trebuie să fie un spațiu transatlantic lipsit de bariere. Sperăm că vor începe și negocierile cu Canada pentru obținerea unui acord comercial în timpul președinției noastre. China este probabil uh, cel mai bun test pentru Uniunea Europeană în domeniul uh, folosirii globalizării ca pe o șansă de a crea creștere și locuri de muncă. Și aștept cu nerăbdare summitul UE-China și summitul de afaceri de la Beijing din această toamnă pentru a continua dezvoltarea acordurilor de uh, parteneriat și cooperare. Acestea sunt esențiale pentru a ne întări relațiile economice și politice în această toamnă vom avea mai multe ocazii să discutăm despre eliminarea obstacolelor în cadrul comerțului bilateral, cum ar fi dialogurile uh, sectoriale și uh, comitetul mixt cu China. Acestea sunt importante pentru a face să progreseze relațiile bilaterale și pentru a oferi șanse de a soluționa posibilele fricțiuni din această relație. China este un actor economic foarte important și este esențial ca ea să-și respecte angajamentele de la OMC și obligațiile internaționale, cum ar fi uh, acordurile privind accesul la piață pentru furnizorii de servicii, punerea în aplicare a legilor de protecție a proprietății intelectuale și uh, reglementările tehnice. Strategia de la Lisabona este instrumentul cheie al Uniunii Europene pentru a spori competitivitatea și creșterea durabilă. Prosperitatea în Europa este construită pe cooperare din, cooperarea dintre state. Iar strategia de la Lisabona revizuită trebuie să ă, țină cont explicit de comerț. O Europa globală, inițiativa din 2006, a fost un pas în direcția potrivită pentru a crea o strategie complexă care să ducă la crearea de locuri de muncă și de creștere economică în Europa. Europa locală este esențială pentru politica regională a Europei. Trebuie să dezvoltăm mai mult aceste idei. Și în acest context, o mai mare transparență și cooperare reglementativă în relația cu statele terțe pot fi uh, foarte utile. La fel și alte părți ale strategiei de la Lisabona. ACTA negotiations. În legătură cu negocierile ACTA, vreau să vă spun că suntem conștienți de, uh, de solicitările adresate Consiliului și de rezoluția dată în decembrie. INTA a fost informată de președințiile anterioare uh, în legătură cu derularea acestor negocieri. Contrafacerea și pirateria sunt uh, chestiuni importante la nivel mondial, iar încălcarea sistematică a drepturilor uh, a drepturilor de proprietate intelectuală sunt un flagel care afectează companiile la nivel european. Produse contrafăcute um, reprezintă o concurență neloială pentru, um, pentru ceilalți fabricanți și câteodată aduc grave probleme de sănătate. Iată de ce dorim să renegociem uh, un nou acord în care să se pună accent pe lupta împotriva contrafacerii. Scopul nostru este să ne aducem contribuția la avansarea negocierilor pentru ca acestea să poată fi încheiate cu succes în 2010. S-a ajuns la o înțelegere între, între părți în ceea ce privește importanța transparenței negocierilor cu părțile implicate, iar împreună cu Comisia vom continua activitatea în acest sens și, și vom accepta părerile fiecăror, fiecărui participant la negocieri. Pentru a îndeplini uh, golurile, de, um, scuze, scopurile de dezvoltare ale uh, mileniului, vom încerca să combatem uh, sărăcia prin uh, Uh, tot soiul de politici um, comerciale. Uniunea Europeană trebuie să fie un partener uh, credibil și eficient pentru țările în uh, curs de dezvoltare. Politicile comerciale sunt un instrument foarte folositor pentru dezvoltare În, pe data de 15-16 noiembrie vom uh, adopta concluziile um, Consiliului privind acest proces. Procesul uh, trebuie să includă și sugestii care să ne fie de ajutor pentru a pune la punct politici coerente. Trebuie să ne concentrăm și pe domenii prioritare, foarte importante pentru țările în curs de dezvoltare. În ceea ce privește politica comercială a Uniunii Europene, trebuie să folosim mai bine analizele de impact în ceea ce privește modul în care sunt afectați cei săraci de politicile comerciale în țările în curs de dezvoltare. Acum aș dori să mă, să mă refer la mediu și comerț. Combaterea schimbărilor uh, climatice reprezintă o prioritate pentru noi și dorim să ajungem la un acord ambițios post-Kyoto la conferința de la Copenhaga din decembrie, care va juca un rol foarte important pentru un rezultat pozitiv în acest sector. Toate părțile implicate trebuie să contribuie în mod constructiv. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de vârf aici. Um, pentru COP15 nu ne vom concentra neapărat pe chestiuni comerciale, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ducem o activitate foarte bogată în alte foruri. Trebuie să arătăm că politicile comerciale au o mare legătură cu eforturile pe care le desfășurăm în combaterea, combaterea schimbărilor climatice. Sunt convinsă că pentru a progresa în mod constructiv trebuie să ne folosim de reglementările pieței libere și a comerțului liber pentru promovarea unui mediu mai sănătos. Ar trebui să înregistrăm progres la negocierile de la Doha pentru eliminarea tuturor tarifelor, barierelor tarifare în calea comerțului. Acest lucru va aduce beneficii economiei și climei, fără să periclităm creșterea economică. În egală măsură, trebuie să ne ocupăm de uh, standarde comerciale care au legătură cu mediul înconjurător pentru a aduce soluții internaționale care să sprijine obiectivele noastre de mediu și să înlesnească comerțul. Trebuie să ne asigurăm uh, că aceste standarde nu devin obstacole în, în calea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare. Institutul suedez privind schimbările climatice va ține o conferință privind această chestiune în noiembrie. Promovarea răspunderii corporatiste reprezintă o, uh, un, un factor foarte important al politicilor Uniunii Europene. Astfel se pune accent pe importanța drepturilor omului și a dezvoltării mondiale durabile, precum și lupta împotriva corupției. În acest context, mă bucur să vă anunț că în cadrul președinției suedeze va avea uh, loc o conferință pe, 9, pe 10 și 11 noiembrie la Stockholm. Conchid prin a vă spune câteva cuvinte despre nevoia de a ne concentra asupra provocărilor cu care ne confruntăm și cu care ne vom confrunta pe viitor în ceea ce este politicile comerciale. La ambasada suedeză în Washington, în martie anul acesta, a avut loc o conferință comercială foarte importantă, unde s-a discutat despre faptul că structurile de comerț s-au schimbat. Iar la ora actuală, avem legături comerciale între, relații comerciale între coloși eh, din lumea afacerilor, iar ehm, considerentele din spatele acestor relații comerciale sunt în continuare de nivel național. Iar ehm, eh, politicile comerciale trebuie să răspundă provocărilor din ziua de astăzi, printre care, bineînțeles, dezvoltarea și schimbările climatice. În timpul președinției noastre sperăm să ducem mai departe această discuție la nivel european, căci această discuție poate să dea având contribuții Uniunii Europene la conferința ministerială OMC din Geneva, sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, unde se va discuta comerțul multilateral, printre alte puncte pe ordinea de zi, bineînțeles. Ca politicieni care ne ocupăm de relații comerciale, ne dăm seama că politica este la nivel local, iar economia este, este la nivel mondial. Într-o economie mondială care se schimbă rapid, noi trebuie să adaptăm întotdeauna politicile comerciale pentru ca acestea să fie relevante timpurilor în care trăim și societăților noastre. Iar dumneavoastră, ca membri ai Comisiei INTA, jucați un rol foarte important în Parlamentul European vă puteți aduce contribuția la politica comercială a Uniunii Europene. Contribuția dumneavoastră este foarte importantă în ceea ce privește politica Uniunii Europene. Împreună putem explica cetățenilor europeni și partenerilor noștri comerciali care sunt avantajele comerțului liber și a, pieței, a unei piețe deschise. Aștept cu nerăbdare să conlucrăm în mod constructiv. O să mă opresc aici și o să vă mulțumesc pentru atenție, chiar dacă discursul meu a fost cam lung. Aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră și dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc! Thank you, Minister. <clears throat> Wasn't quite as long as you said it was going. Mulțumesc, doamnă ministru. Nu a fost un discurs așa lung cum ați spus dumneavoastră. A fost un uh, discurs, o prezentare foarte informativă și uh, cred că este exact ce așteptam noi să auzim. A fost foarte interesant, uh, mai ales referirea dumneavoastră la relații bilaterale și la acordurile de liber schimb. În primul rând, dau cuvântul lui Daniel Caspari de la PPE. Voi da cuvântul coordonatorilor în, în hotărâtă. Deci, nu coordonator, iată, aveți cuvântul. Eh, herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich denke im Namen Mulțumesc foarte mult, eh, doamna ministru. Din partea grupului meu politic, vă urez dumneavoastră și guvernul dumneavoastră o președinție încununată cu succes. Aș dori să fac câteva observații privind mm, cele ce ne-ați spus vorba de OMC și uh, aderarea Rusiei. În ceea ce privește Ucraina, noi uh, nu ar trebui să acceptăm unele compromisuri de, de natură energetică, e vorba de, restitu- de restituțiile la uh, export. Uh, în ceea ce privește Rusia, nu trebuie să acceptăm aceste uh, concesii, iar uh, în ceea ce privește relațiile transatlantice, aici există un mare potențial, mai ales uh, în ceea ce privește piața transatlantică și importanța sa pentru economia europeană. Iată, uh, acestea ar trebui să fie elementele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm, pentru că aici avem șanse de succes. Degeaba vorbim despre, de atât de mult despre zonele cu probleme uh, ar fi foarte bine să se pună mai mult accent pe acele aspecte unde putem uh, înregistra progres cu americanii. Este vorba de un volum comercial de 200 de milioane. Ați mai spus că în 200 uh, de milioane pe zi. Ați mai spus că în această perioadă doriți să puneți la punct două acorduri de liber schimb cu Corea de Sud și Canada ar fi foarte bine, dar să să nu uităm de India, dacă, dacă am putea să uh, înregistrăm progres aici, poate nu președinția dumneavoastră, următoarea, ar fi foarte bine. Și încă o întrebare. Ați spus că ați dori ca politica uh, comercială să sprijine uh, obiective de la Copenhaga, bineînțeles, uh, acestea sunt foarte importante în ceea ce privește exportul de tehnologie modernă, cooperarea și așa mai departe, dar uh, vorbim despre mecanisme de apărare, cum ar fi adaptarea taxelor vamale și așa mai departe. Cum uh, va funcționa acest lucru în practică și care sunt măsurile uh, pozitive, care, care sunt efectele pozitive ale acestor măsuri defensive, să zicem, de, de ocrotirea mediului Aș vrea mai multă lămurire aici. Din păcate, nu ne-ați vorbit de strategia privind materiile prime. Anul uh, trecut această strategie a fost adoptată, iar uh, noi, la, noi în Parlamentul European am adoptat o rezoluție, dar cred că odată ce am început un lucru și am hotărât o anumit uh, cale de acțiune, nu ar trebui să, să lăsăm deoparte acest, acest proces. Pentru că acum criza a trecut, dar ar putea să revină. Și uh, China are o, o strategie nouă, să nu uităm acest lucru. Aș dori uh, foarte mult să nu pierdeți din vedere uh, mate- resursele, materiile prime. Ați vorbit despre acta. S-au prezentat foarte multe idei aici. S-a vorbit despre protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și s-a vorbit despre, uh, despre protejarea vieții private și ar, să, se încearcă cu, din răsputeri să se obțină o poziție comună aici. În contextul luptei împotriva terorismului se iau foarte multe uh, măsuri antitero care devin uh, um, bariere non-tarifare și care influențează negativ exporturile. Există um, obligativitate de, de notificări și așa mai departe. Au, toate acestea au fost discutate în cadrul OEC, OECD și ar, v-aș ruga să, să încercați ca aceste măsuri uh, protecționiste să nu devină bariere non-tarifare uh, ceea ce nu ar face decât să sporească costurile și nu neapărat să ofere protecție cetățenilor noștri. Încă o dată vă mulțumesc și vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Yeah, we'll do three people in line and then... Da, vom lua mai întâi uh, trei întrebări. Înainte de a da cuvântul domnului ministru pentru a răspunde. Deci, da, domnule președinte, vă mulțumesc. În numele grupului meu vă urez uh, succes uh, în lunile următoare. V-am ascultat cu mult interes în legătură cu toate subiectele tratate, cu lucrurile uh, cu care eventual putem fi de acord. Aș aborda un, o chestiune de natură generală, care pentru noi reprezintă o prioritate, pentru grupul nostru politic și pentru comisia aceasta. Pentru că rolul nostru este de a ne asigura că se uh, consolidează uh, rolul acestei comisii în cazul adoptării tratatului de la Lisabona. Deci, uh, aș vrea să aflu opinia noastră în această privință și aș vrea să ne informați în ceea ce privește puterile suplimentare pe care comisarul le-ar căpăta în, în cazul adoptării tratatului de la Lisabona, cum ar putea contribui la uh, consolidarea rolului acestei comisii și a comunicării dintre cele două instituții. Comerțul internațional este un dosar uh, major și cred că ar trebui să se mm, consolideze căile de comunicare între Consiliu, Comisie și Parlament pentru a ne pune de acord uh, asupra unui număr de uh, poziții pe care trebuie să le transmitem cetățenilor noștri. În ceea ce privește negocierile și acordurile de liber schimb, în legislatura precedentă am văzut care e situația în zona mediteraneană. Am văzut că există acorduri care nu pot fi încheiate înainte de 2010. Aș vrea să ne mai dați câteva informații în ceea ce privește uh, inițierea de noi negocieri. Uh, colegul meu a evocat uh, acordul cu Corea. Am avut o discuție ieri în legătură cu acest subiect. Uh, există dezbateri foarte aprice în legătură cu acest uh, subiect, mai ales în ceea ce privește construcția de autoturisme. Există anumite prevederi care au fost uh, refuzate constructorilor uh, din America Latină și vrem să știm care este situația uh, importului de autoturisme din uh, Corea de Sud în Europa. În ceea ce privește comerțul transatlantic, cred că și aici avem nevoie de mai multe precizări cu acordul dumneavoastră. împreună cu colegii mei uh, avem același uh, scop de a, acela de a încheia cât mai rapid uh, un acord cu țările de pe continentul african, însă există uh, foarte multe uh, subiecte controversate și foarte multe țări aici care refuză să uh, negocieze în lipsa unei clauze a națiunii cele mai favorizate. Iată deci o gamă amplă de uh, subiecte pe care mai avem nevoie de precizări. Mulțumesc. Domnul Kaza. Da, mulțumesc, domnule președinte. Kazak. Aș vrea să vă mulțumesc pentru eh, intervenția dumneavoastră, pentru expunerea atât de bogată de, în informații și uh, angajamente concrete. Împărtășesc uh, cu colegii din grupul liberal că veți lupta împotriva protecționismului și împotriva barierelor în calea liberului schimb. Acestea sunt elemente importante în contextul actual al încetinirii creșterii economice și sunt convins că comerțul va fi motorul relansării economice pe care o așteptăm. Pentru că e clar că obstacolele în care comerțului duc la uh, încetinirea creșterii economice peste tot în lume. În ceea ce privește deschiderea piețelor prin uh, eliminarea obstacolelor non-tarifare este crucială pentru ca întreprinderile europene să poată opera în condiții de concurență echitabile pe piețele terțe. În acest sens, eh, aș vrea să îmi spuneți părerea dumneavoastră. Pentru că aveam dimineața o discuție foarte interesantă cu ambasadorul Chinei eh, pe acest subiect asupra pe în legătură cu problemele care apar în uh, calea, uh, e vorba de obstacole non-tarifare puse în calea importurilor uh, europene în China. Ați menționat acordul cu Rusia, aderarea acestei țări la Organizația Mondială a Comerțului. Aș vrea să elaborați puțin uh, în legătură cu viitorul acestei chestiuni uh, și a problemei exportului de lemn din Rusia. Credeți că vom găsi o soluție curând, o soluție acceptabilă și satisfăcătoare pentru toată lumea uh, la această problemă? Și a treia idee pe care ați menționat-o și care mi se pare foarte interesantă este cea legată de responsabilitatea socială a corporațiilor. Cred că este o idee novatoare, destul de uh, novatoare și care merită mai multă atenție din partea tuturor actorilor economici din toate statele europene. Mulțumesc! Acum voi da cuvântul celor cinci coordonatori care se află în uh, cameră și apoi primim întrebări din partea celorlalți. Da, mulțumesc, uh, mulțumesc doamnă ministră pentru, ministru pentru prezentare. Este foarte uh, interesant. Uh, ieri l-am ascultat și pe domnul Sullivan vorbind despre aceste lucruri și există un aspect, de fapt există mai multe chestiuni de natură politică legate de drepturile omului și chestiuni sociale. Domnul uh, O'Sullivan ne-a spus că uh, Uh, nu ține de competența lui, ci e vorba de competența Consiliului, care trebuie să dea un mandat Comisiei sau să prelungească mandatul Comisiei pentru negocierea de acorduri comerciale. Și am o întrebare destul de precisă din acest punct de vedere în privința relațiilor pe care Uniunea Europeană le poate avea cu Hondurasul Aș vrea să știm care sunt inițiativele luate de președinție vis-a-vis -vis de guvernul uh, din Honduras. Vrem să știm dacă președinția dorește să uh, continue uh, relațiile cu guvernul din Honduras la nivel tehnic și să renunțe uh, la uh, relații oficiale cu acest guvern. Doamna ministru ar putea de asemenea să ne spună care sunt impresiile dumnei cu privire la poziția noi administrații americane, dacă ați avut deja contacte cu reprezentanței administrației Obama și dacă vedeți uh, în mod uh, optimist uh, alăturarea Statelor Unite la încheierea unui ciclu sau dacă Statele Unite pot contribui cu, cu energiile sale la încheierea acestui ciclu. Ați menționat de asemenea chestiunea relațiilor cu Convenția de la Copenhaga, țara dumneavoastră, la sfârșitul anului va găzdui două va participa la două conferințe importante uh, din punct de vedere comercial, uh, Geneva și Copenhaga, în ceea ce privește transferurile de tehnologie și proprietatea intelectuală, acestea vor constitui puncte importante la Copenhaga și ar trebui să axăm negocierile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pe aceste teme, pentru că negocieri, negocierile patinează de mai mulți ani, știm cu toții uh, în ce măsură este imediat uh, uh, nevoia de a încheia aceste negocieri la Copenhaga și un element important al acestor negocieri îl reprezintă transferurile de tehnologie în cadrul tranzacțiilor comerciale. Care sunt, deci, inițiativele președinției suedeze în acest sens pentru a integra uh, în mod uh, profilactic, dacă doriți, problema transferului de tehnologie și a proprietății intelectuale în aceste negocieri. Eu sunt primul coordonator aflat în sală, așa că voi lua primul cuvântul. Uh, vreau să vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Uh, m-a interesat foarte mult partea legată de acordurile de liber schimb, pentru că există discuții multilaterale pe această temă în OMC, însă noi ne tot împiedicăm de aceste discuții bilaterale și aș vrea să vă întreb câte ceva. Înțeleg că au fost trei runde de negocieri cu Libia, începând din octombrie 2008. Aș vrea să știu care este rezultatul acestor întâlniri. Suntem acum în situația de a putea aproba un acord de liber schimb cu Libia. A doua întrebare se referă la Pakistan. Cred că uh, situația este similară. Marea Britanie a uh, făcut presiuni, dar a eșuat uh, uh să, în încercarea de a deschide negocieri de liber schimb cu Pakistanul și a fost chiar un comisar european împotriva acestui acord. Deci am vrea să știm dacă acordul de liber schimb cu Pakistanul este o prioritate sau o, o șansă ratată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru întrebări. Voi începe cu începutul. În prima parte am fost întrebată în legătură cu politicile, de, politicile comerciale, Copenhaga, problemele legate de schimbările climatice și legătura lor cu uh, comerțul, felul în care noi vedem această legătură și dificultățile inerente. Cred că ar trebui să utilizăm politicile comerciale ca un uh, instrument uh, pozitiv pentru combaterea uh, schimbărilor climatice. Sigur că trebuie să ținem cont de interesele țărilor dezvoltate și cred că ar trebui să punem accentul pe uh, identificarea mijloacelor de um, acordare uh, de uh, șanse sporite țărilor în, în curs de dezvoltare pentru a-și uh, valorifica resursele. O contribuție concretă ar fi promovarea bunurilor și serviciilor uh, care nu aduc atingere mediului și ne preocupă promovarea acestor măsuri pe viitor. De asemenea, dorim să găsim soluții la nivel internațional în sprijinul obiectivelor uh, de protecție a mediului, în același timp cu încurajarea dezvoltării relațiilor comerciale. Dorim să uh, stabilim uh, standarde care să promoveze tehnologiile prietenoase cu mediul pentru a limita emisiile de uh, gaze cu efect de seră, în primul rând, și, pe de altă parte, nu dorim să creăm în acest fel noi bariere uh, în calea comerțului, mai ales uh, pentru țările în curs de dezvoltare. Institutul suedez pentru standarde va ține o conferință la Stockholm pe 23-25 noiembrie pe această temă. Am început această discuție în legătură cu întâlnirea informală a ministrilor comerțului din decembrie 2007 și de atunci uh, cooperăm pentru a vedea cum poate fi uh, utilizată, uh, cum pot fi utilizate politicile comerciale în sprijinul protecției mediului. Însă acest subiect nu va fi uh, un uh, subiect pe agenda summitului de la Copenhaga de anul acesta. Apoi, uh, în ceea ce privește strategiile noastre privind materiile prime, suntem de acord că e o problemă importantă și în discursul meu am menționat aici Rusia. Um, Credem că eliminarea taxelor uh, vamale la export este crucială. Avem uh, Consiliul uh, Țărilor Golfului, unde de asemenea această eliminare a taxelor vamale de export este esențială și vom continua discuțiile pe această temă. În ceea ce privește China, la fel. Apoi uh, uh, s-a făcut de fapt un comentariu, din câte am înțeles, în ceea ce privește NTB-urile, barierele non-tarifare. Uh, vă spuneam că în primăvară am organizat o întâlnire cu mediul de afaceri pe care și am întrebat reprezentanții mediului de afaceri ce îi împiedică să-și uh, sporească relațiile comerciale. Mulți dintre ei au spus că, în primul rând, trebuie încheiată uh, runda Doha și apoi aceste bariere non-tarifare uh, în, pe piețele externe Uniunii Europene. Apoi, în legătură cu tratatul de la Lisabona, Am luat uh, notă de opinia Comisiei INTA datat uh, 7 mai de avizul Comisiei. Uh, după cum știm, tratatul de la Lisabona nu a fost ratificat de toate, state, de toate statele membre. Referendumul din Irlanda va avea loc pe 2 octombrie și dacă rezultatul este în favoarea tratatului, Suedia este pregătită să facă totul pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile de intrare în vigoare a tratatului cât mai curând posibil. Eu încerc să mențin relațiile bune dintre președinție și Parlament, așa cum ele există aici, și după intrarea în vigoare a tratatului. Acest tratat uh, conține multe reforme foarte importante și aduc puteri sporite pentru Parlamentul European în mai multe domenii. Președinția va menține un uh, dialog uh, susținut cu Parlamentul pentru implementarea acestui tratat. În ceea ce privește consecințele, nu voi intra acum în detalii sau nu voi încerca să anticipez care vor fi uh, efectele, dar vom avea timp să discutăm după ce uh, tratatul intră în vigoare. Vom vedea ce se mai întâmplă după 2 uh, octombrie. Then we had, um, a question about... Apoi a mai fost o întrebare legate de uh, Euromed, de regiunea Euromed. Și cum anume se vor face progrese în acest domeniu. Nu știu dacă am înțeles eu bine, dar întrebarea era dacă se va finaliza până în 2010, cred. Nu asta am spus, însă știm cu toții că că au înghețat uh, reuniunile cu Euromed după situația din Gaza. Unele negocieri s-ar putea să fie încheiate totuși anul acesta, iar președinția uh, salută sfârșitul perioadei de blocaj și uh, dorește continuarea procesului mediteranean. O conferință ministerială Euromed este prevăzută pentru această toamnă, încă nu s-a confirmat o dată. And then, um, it was a question... Apoi a mai fost o întrebare legată de Corea de Sud și industria automobilelor. și opinia noastră referitoare la aceasta. Am să spun în primul rând că Coreea este cel de-al patrulea, uh, cel mai mare partener de comerț neeuropean. Comerțul cu Coreea s-a bucurat de o creștere medie anuală de 10% între 2003 și 2007. Un acord de liber schimb cuprinzător cu Corea ar fi o realizare importantă pe uh, ordinea de zi europeană și, de asemenea, ar deschide calea către alte negocieri de acorduri de liber schimb. Se preconizează că mai ales uh, serviciile din uh, Europa ar avea de câștigat de pe urma unui astfel de acord un scenariu realist de liberalizare ar putea să ducă la o sporire a cotei de piață a Uniunii Europene în Corea cu 25%. Se pare că aceasta este o piatră de încercare pentru Uniunea Europeană, să vedem dacă ea poate să facă progrese în domeniul politicii comerciale. Trebuie să nu uităm că, în total, în cadrul acestui acord de liber schimb, avem uh, amândoi de câștigat, și Uniunea Europeană și Corea de Sud. Apoi, dacă facem legătura cu industria automobilelor, sunt multe de spus, știu că s-au spus multe, însă noi considerăm că acordul va deschide posibilitatea de liber schimb de bunuri între Uniunea Europeană și Corea de Sud. Pentru automobile există o, uh, o perioadă cam de șase ani și jumătate. Protecționismul nu este un răspuns la provocările cu care se confruntă industria automobilelor din multe state. Cred că un acord cu Corea de Sud a crea piețe noi, importante pentru industria noastră în multe domenii și de asemenea ar rezolva problema barierelor non-tarifare din Corea de Sud. Și ca să vă spun părerea mea personală ca politician suedez, eu aș spune că noi, în Suedia, avem de foarte multă vreme această dezbatere. Noi avem două mărci de mașini, doi mari producători de mașini. Avem Saab pe coasta de vest, care are 4700 de angajați care și-ar putea pierde locurile de muncă. Și uh, noi considerăm că am putea să transformăm această industrie automobilă în altceva. Trebuie să facem o schimbare. Știm că avem foarte mult personal calificat, avem multe în domeniul cercetării și dezvoltării, al inovațiilor, al tehnologiilor ecologice, al dezvoltării. Și de aceea cred că este foarte important să fie clar că aceasta nu este o amenințare. Putem transforma această industrie în, uh, de exemplu, multe companii de inovare, deja în Suedia se face acest lucru și cred că trebuie să avem grijă să nu facem o legătură între uh, acordul de liber schimb cu Corea de Sud și industria automobilelor. Industria noastră producătoare de mașini, atât cea din Suedia cât și din alte state europene, trebuie să-și facă temele și trebuie să își transforme toate acestea să se transforme într-o altă industrie competitivă. Cred că este vorba de o, un proces global de restructurare și va trebui să uh, acționăm, după cum spuneam, în următorii șase ani și jumătate și în Suedia procesul a început deja. Uh, Apoi trecem de la Corea de Sud la Africa. La chestiunea APE-urilor, acordurilor de parteneriat economic. Cineva a pus o întrebare legată de Singapore. S-au dezbătut foarte mult aceste probleme în ultimii ani recunosc că și în Suedia și cred că uh, facilitarea comerțului a investițiilor, a achizițiilor publice și a drepturilor de proprietate sunt elemente cheie ale strategiei pentru dezvoltarea economică. Și sunt tot atâtea domenii în care uh, statele ACP trebuie să își, să își dezvolte competențele instituționale și juridice. APE-urile nu vor fi semnate dacă toate părțile implicate nu sunt de acord. Deci, în niciun caz nu vom impune nimic partenerilor noștri. Serviciile, cum ar fi uh, telecomunicațiile, băncile, reprezintă coloana vertebrală a economiei și statele ACP au uh, nevoie disperată de investiții străine în acest sector și în altele. O prezentare recentă spune că este nevoie de un climat de investiții sigur și transparent în aceste state, iar APE-urile pot contribui la crearea acestuia. De exemplu, un acord cu statele din Caraibe include aceste capitole. Uniunea Europeană înțelege îngrijorările, temerile statelor ACP și uh, dorește să țină cont de acestea. Subiectele cele mai discutate sunt industriile de import, taxele de export și clauza națiunii celei mai favorizate. Aș dori să mai menționez uh, o altă experiență din Suedia. Noi am invitat uh, primăvara trecută pe mulți uh, ambasadori africani la o reuniune pentru a-i întreba care este problema cheie în legătură cu aceste negocieri. Și sigur că fiecare stat avea uh, amănuntele sale care îl deranjau. Însă preocuparea principală era uh, climatul de negociere. Ei considerau că uh, la vremea respectivă Uniunea Europeană nu le asculta propunerile, pentru că foarte mulți avuseseră propuneri directe la masa negocierilor, însă nu se ținuse cont de ele, nefiind vorba de negocieri reale. S-a uh, pus întrebarea de ce, nu, uh, de ce nu procedăm astfel și cu alți parteneri. De îndată ce climatul de negocieri s-a schimbat, și cred că s-a schimbat foarte mult, lucrurile au început să meargă mai bine și sunt convinsă că vor continua să se facă progrese, cu toate că uh, va dura și uh, va trebui să știm să ascultăm, să explicăm și să înțelegem cu adevărat preocupările partenerilor noștri. Then it was a question. Mi s-a mai adresat o întrebare legată, cu, legată de ce este de făcut cu runda de la Doha. După cum am spus în discursul meu, aceasta este prima, a doua și a treia prioritate a noastră. Este de cea mai mare importanță pentru noi și cred că sarcina noastră principală în cursul președinției este să um, păstrăm solidaritatea între statele Uniunii Europene și poziția lor comună la aceste negocieri. Pentru că vom avea uh, multe state care vor dori altceva decât stabilitate. Experiența ne arată că runda de la Doha eșuate foarte, foarte multe ori, s-a întrerupt de multe ori, însă noi sperăm că va fi redemarată și sperăm că mai multe state vor da dovadă de flexibilitate. Trebuie să ne amintim și noi aici în Uniunea Europeană și să amintim și altor state că aceasta este o rundă de dezvoltare. E vorba de statele în curs de dezvoltare. De aceea trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Toate acestea, combinate cu criza financiară, care este cea mai rea din ultima vreme, și cu declarațiile G8 și G20 referitoare la evitarea protecționismului, ne încurajează sau mă încurajează pe mine, în orice caz, să cred că vom putea face progrese în această toamnă Putem să rezolvăm uh, multe la nivel tehnic, vom vedea și ce se va întâmpla la conferința ministerială din decembrie. În orice caz, în cursul anului 2010 este important să nu uităm că acesta ar trebui să fie termenul limită, pentru că altfel vom avea cu toții de pierdut și mai ales statele în curs de dezvoltare. Okay. <laughs> Okay. Mm. Uh, then, uh, then it was a question. Apoi a fost o întrebare legată de aderarea Rusiei la OMC și la viitorul lemnului din Rusia. Nu am să intru în detalii, însă credem că Rusia trebuie să îndeplinească toate criteriile, ca și alte state membre, în ceea ce privește aderarea la OMC. Și unul dintre acestea este să nu se impună și mai multe taxe pe lemn, ci mai degrabă să se reducă acestea. Până acum, se pare că ă, creșterea taxelor a fost amânată cu un an, dar vom urmări evoluțiile situației din Rusia și ă, mesajul ă, neclar pe care l-am primit în această primăvară. Noi vom fi deschiși pentru discuții ulterioare cu Rusia, referitoare la aderarea sa. Then we had um, more specific A fost și o întrebare mai specifică referitoare la relația UE-Honduras. și ce se va întâmpla după lovitura de stat din Honduras. Aș spune, în primul rând, că mă bucur că am reușit să găsim un compromis care să reflecte diferitele opinii din cadrul Consiliului. Negocierile au fost uh, suspendate temporar, iar președinția subliniază importanța reluării acestora de îndată ce se va restabili ordinea constituțională în Honduras. Urmărim îndeaproape evoluția, pas cu pas, fiind, uh, un sub fiind important nu numai pentru Honduras, ci și pentru întreaga regiune, să putem continua negocierile cât mai repede. Apoi eh, s-a menționat Libia și Pakistanul. În privința Libiei ne aflăm încă la începutul negocierilor. Va fi nevoie de timp și, în orice caz, un acord de liber schimb eh, ar trebui să urmeze aderării Libiei la OMC. În privința Pakistanului și acordul de liber schimb, s-a stabilit un pachet la Consiliu, un pachet de măsuri concrete pentru a stimula exporturile din Pakistan către Uniunea Europeană. Aceste măsuri vor permite o cooperare sporită și mai strânsă, ducând cu timpul la posibilitatea unui viitor acord de liber schimb, dar nu am ajuns încă acolo. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru un răspunsuri foarte complete. Am cinci persoane pe lista vorbitorilor, am închis lista, dar dacă toată lumea o să se încadreze în timp, o să poată vorbi toată lumea. Un minut fiecare, vă rog. Grazie, președinte. Domnul Rinaldi, vă rog doar un minut. Atunci, mai bine renunț, spune domnul Rinaldi, decât să vorbesc un minut. Christopher. Mulțumesc. Este ciudat pentru că la început părea că avem foarte mult timp și acum nu mai avem deloc, dar am să încerc să uh, vorbesc puțin. Trebuie să vă spun, doamnă ministru, că sunt de acord cu dumneavoastră, sunt la fel de preocupat de situația protecționismului acum în urma crizei. Uh, Trebuie să vedem uh, leadership. S-ar putea să ne aflăm acum la un punct de cotitură. Sigur că nu ne dorim noi taxe vamale. Însă am uh, constatat acest lucru din, uh, de la membrii G20 în mai multe rânduri. Am solicitat să nu se introducă noi bariere și iată că s-a întâmplat acum. Ceea ce cred că condiționează modul în care creăm politici în Uniunea Europeană, pentru că pentru noi e important să se susțină industriile. Nu v-ați referit la acest lucru, dar este important, de exemplu, să se pună taxe vamale pe uh, tirurile rusești, pentru că rușii au spus că acest lucru ar însemna că susținem industria de tiruri sau de automobile europeană. Trebuie să ne revizuim politica de subvenții și de asistență și să ne asigurăm că aceasta nu este doar o amenințare pentru piețele mici, ci și pentru relațiile comerciale cu alte state. În încheiere, aș dori să mai menționez un subiect despre care știu că ne interesează pe amândoi. Ați menționat comerțul și schimbările climatice și cred că este cât se poate de corect să avem uh, tarife zero Ați menționat că în cadrul rundei de la Doha veți face presiuni pe tarife zero pentru serviciile ecologice. Sper că v-ați referit prin aceasta și la bunuri, pentru că aș dori să uh, văd un acord similar în domeniul uh, tehnologiei informației. Nu numai pentru, deci nu numai pentru servicii ecologice, ci și produse. Mulțumesc. Caroline. Mulțumesc, am trei întrebări foarte scurte, dar am să vorbesc repede, deci uh, nu voi depăși timpul. În primul rând, îmi cer scuze, am pierdut discursul introductiv pentru că eram la Comisia ENVI, unde am uh, adresat o întrebare pe care vreau să vă adresez și dumneavoastră în, în contextul acordului UE-Indonezia. Îmi puteți spune dacă aveți de gând Eh, dacă aveți de gând să menționați tăierea ilegală de bușteni, de păduri în Indonezia, eh, dacă veți menționa regimul de guvernare a pădurilor, mai ales dat fiindcă despădurirea este un element cheie în cadrul schimbărilor climatice și că se apropie summitul de la Copenhaga. În al doilea rând, colegul meu s-a referit la ceva spus de David O'Sullivan ieri, care spunea că negocierile uh, pot continua până când nivelul politic le pune punct. Îmi puteți spune dacă la nivel politic Consiliul consideră că un acord cu Consiliul nu, cu Columbia nu este o idee bună, dat fiindcă în Columbia au fost asasinate foarte multe persoane și că în 2008 a crescut cu 25% această problemă și cu toate acestea se pare că Uniunea Europeană continuă negocierile cu Columbia. Sper că politicienii din Parlamentul European și din Consiliu vor uh, explica cât se poate declar că nu putem tolera o astfel de situație. Mulțumesc, domnul Susta. Mi rivolgo, mi rivolgo a lei, Presidente, perché approfitto di questo pochissimo tempo, anzi in 30 secondi. Domnule președinte, nu avem prea mult uh, timp la dispoziție și vreau să vă spun că este inadmisibil să avem la dispoziție doar un minut. Înțeleg această situație în hemiciclu, la plenară, dar la comisie ar trebui să putem analiza în profunzime o chestiune. Iată de ce nu o să mai spun nimic. Mi se pare inacceptabilă această situație. Peter, ai cuvântul. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă pot fi atât de succint, dar o să încerc. În primul rând vreau să o felicit, să-i urez bun venit, domnule ministru. Vreau să-i spun că și-a făcut mulți prieteni cu acea prezentare foarte amănunțită. Și ne bucurăm că negocierile de la Doha reprezintă una dintre principalele priorități ale Consiliului, precum și relațiile transatlantice sunt un, un mare admirator, inclusiv Canada, deci mă bucur foarte mult că s-au făcut aceste referiri. Dar s-a referit și la, v-ați referit și la Corea de Sud. Vă rog pe scurt să ne dați unele lămuriri, fiindcă am discutat această chestiune cu domnul O'Sullivan uh, ieri și mi se pare că în momentul în care analizăm situația din ambele uh, unghiuri, se pare că industria auto devine un țap uh, ispășitor în ceea ce privește situația acordurilor de liber schimb cu uh, Corea de Sud. Nu vrem decât o, o situație echilibrată. Ni s-a spus că este vorba de o chestiune tarifară, dar ni s-a, dar, ni s-a promis acest duty drawback, ni, s-a, ni s-au promis s-au promis uh, reguli de origine mai bune, care reprezintă o chestiune de nemulțumire la ora actuală și, nu, și mai multe. Uh, sper ca dumneavoastră să dați dovadă de uh, de înțelegere aici, pentru că sunteți uh, suedez, aveți uh, mari producători de mașini, eu vin din Slovacia, dar industria auto este importantă pentru toată lumea, așa încât vă rog ne-ați putea oferi niște informații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Tărăr. Mulțumesc, uh, doamnă ministru. Am și o întrebare privind industria auto. Se spune că e nevoie de restructurare în Suedia aceasta are nevoie de o restructurare intensă. Aceasta este propunerea președinției pentru întreaga industrie auto la nivel european. Nu cred că um, are sens din punct de vedere economic sau uh, de mediu ca Europa să, să înceapă producte de mașini. Poate că nu v-am înțeles eu bine. Vă rog să-mi dați unele lămuriri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. O să încerc și eu să fiu succintă, dar s-ar putea să-mi ia puțin mai mult timp. În primul rând, două întrebări restante de data trecută, care se referă la poziția mea privind noua administrație americană, o întrebare foarte pertinentă este foarte important ca America să fie alături de noi. Altfel nu vom reuși să aducem la bun sfârșit uh, negocierile de la Doha și nu vom putea spori cooperarea între Uniunea Europeană și SUA. Acest lucru este foarte important și în ceea ce privește Consiliul Economic Transatlantic. Uh, poziția mea este optimistă. Uh, am avut o, o întâlnire cu președintele Obama la scurt timp după ce așa a început mandatul și uh, Și, uh, bineînțeles, putem dezvolta relațiile comerciale, dar mai avem și alte, um, mai așa alte puncte prioritare pe ordinea noastră de zi, printre care și reforma sănătății, bineînțeles, astfel încât uh, vom, uh, Va fi multe puncte care um, concurează cu politica comercială, dar cred că putem, vom putea coopera și noi și, um, și dumneavoastră pentru a scoate în evidență chestiunile comerciale. În ceea ce privește transferul de tehnologie importantă, tehnologie de vârf, în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, această întrebare era, bineînțeles, foarte importantă și aici putem face o legătură cu sectorul medical. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, acestea sunt sunt um, aparate de brevete și aici intră și tehnologia clean tech, tehnologia um, ecologică. Protecția, uh, protecția drepturilor, intele- drepturilor uh, de proprietate intelectuală nu trebuie să reprezinte un obstacol în ceea ce privește transferul de tehnologie. În ceea ce privește transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, protecția drepturilor de proprietate intelectuală joacă un rol foarte important. Iar Uniunea Europeană încearcă la ora actuală să îmbunătățească transferul de tehnologie în uh, domeniul clean tech, tehnologie ecologică. Vreau să-i răspund uh, domnului Fielner și poate ați vrea să o fac în suedeză. Uh, att jag eh, delar din generella oro naturligtvis för, för protektionism. Într-adevăr, sunt uh, de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește îngrijorarea exprimată cu privire la protecționism. Trebuie să fim tot timpul foarte atenți pentru că protecționismul reprezintă o primejdie și nu uh, trebuie să-i permitem să creeze noi obstacole în calea comerțului. Noi, încercând să uh, eliminăm uh, barierele comerciale, s-ar putea să creăm unele noi și trebuie să avem grijă, de, să avem grijă să ținem cont de acest lucru în momentul în care adoptăm legislații, legislație nouă. Când vorbeam despre tarife zero pentru bunuri și servicii și tehnologie ecologică, la, la acesta mă referam. În ceea ce privește Indonezia, Am um, cooperat cu Indonezia pentru um, dezvoltarea durabilă a pădurilor și nu cred că barierele tarifare, barierele comerciale, um, că restricțiile comerciale reprezintă o soluție pentru această problemă a tăierii ilegale de păduri. În ceea ce privește Corea de Sud și industria auto, da, Uh, bineînțeles, îmi plac mașinile și mie, uh, dar vreau să vă spun că aceasta uh, este părerea mea personală privind Suedia. Ar fi trebuit probabil să spun acest lucru de la început. Dar cred că cred că acest acord de liber schimb cu Corea de Sud să fie privit într-un context mai larg. În foarte multe sectoare vom avea foarte mult de câștigat de pe urma acestui ALS. Iar uh, problemele noastre la, nivel, uh, la nivelul Uniunii Europene din sectorul uh, industriei auto vor rămâne chiar dacă nu facem, chiar dacă nu facem acest acord de liber schimb. Deci aceste probleme rămân acolo, nu dispar, trebuie să le rezolvăm și trebuie să trecem prin această restructurare a industriei noastre auto. Asta nu înseamnă că ar trebui să închidem toate fabric fabricile, pentru că, bineînțeles, putem să dezvoltăm în continuare industria auto europeană și ne putem în continuare putem în continuare să folosim toate tehnologiile ecologice pe care le avem la dispoziție, ceea ce, bineînțeles, va avea un rol și mai important în contextul Europei mondiale și este vorba de uh, relații comerciale externe. Iar aici trebuie să dăm dovadă de competitivitate. Um, Caroline, sorry. Caroline, dorești să iei cuvântul? Sorry. Sorry for that. And we um, know that doamna ministru. În ceea ce privește drepturile omului, democrația și statul de drept, acestea uh, sunt, reprezintă pietrele temelii ale politicii externe ale Uniunii Europene. Noi am uh, început un dialog uh, cu, privind drepturile omului în Columbia și drepturile omului sunt un factor foarte important al acordului nostru cu Columbia. Um, atacurile violente asupra sindicaliștilor din Columbia, bineînțeles, reprezintă în continuare o îngrijorare pentru noi la nivel european, iar Uniunea Europeană a dat o declarație privind Columbia la o conferință internațională a muncii din anul acesta, iar noi urmărim îndeaproape evoluțiile din această țară și suntem de părere că dialogul este calea cea mai bună de a îmbunătăți situația drepturilor omului în Columbia dar și în alte țări. În alte țări unde ne confruntăm cu abuzuri, cu încălcări ale drepturilor omului. Al, a, deci soluția este dialogul și nu izolarea acestor țări. Domnule președinte, doamnă, doamnă ministru, vă mulțumesc din partea comisiei noastre pentru răspunsurile uh, sincere și foarte informative pe care ni le-ați dat. Vă, vă mulțumesc pentru prezentarea extrem de folositoare pentru noi cei care nu au avut ocazia să adreseze o întrebare, vreau să vă reamintesc că doamna ministru a venit la ora 3 și a trebuit să aștepte totuși vreo 20 de minute până a venit toată lumea. Deci, poate că ar fi trebuit să încep la timp reuniunea, dar iată, a trebuit să așteptăm pe toată, să așteptăm pe toată lumea. Când spun uh, că vă mulțumim, vă spun din nou că vă mulțumim și vom fi prezenți la conferința ministerială din Geneva. Sperăm că până atunci vom păstra legătura, ne veți informa în continuare uh, care este, uh, care este situația și um, ar fi foarte bine să, dacă puteți să mai veniți pe la noi din când în când, chiar și puțin timp, dacă nu aveți mai mult la dispoziție, să ne uh, informați despre stadiul uh, lucrărilor. Um, vă urez mult succes pentru următoarele luni de președinție și drum bun. Mulțumesc foarte mult, spune doamna ministru, mă bucur foarte mult că am putut să fiu alături de dumneavoastră astăzi și sper să ne mai vedem.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 Înainte de a pleca, atenție, vă rog, nu am încheiat încă, nu s-a suspendat uh, ședința. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că vă rețin aici dacă aveați de gând să încheiați reuniunea. Am două remarce referitoare la uh, prezentarea privind uh, reuniunea coordonatorilor documentul pe care l-am primit este oare acum oportun să mă refer la el? Da, sunt două aspecte asupra cărora s-a luat o decizie și suntem uimiți despre în legătură cu acest fapt. E vorba de punctul 2.4 referitor la audieri. Eu cred că două audieri pot fi uh, fuzionate, una prezentată de domnul Caspari privind mizele sociale și ecologice legate de comerț și una propusă de mine privind uh, miza transferului de tehnologie. Decizia exprimată în document arată că primul punct, și anume propunerea domnului Caspari, uh, nu mai conține și chestiunea transferurilor de tehnologie, comerț și climă în cadrul Copenhaga. Și cea de-a doua remarcă am purtat o discuție în legătură cu numirea raportorilor, e vorba de punctul 9, și nu sunt convins că s-a luat realmente o decizie, pentru că chiar dumneavoastră ați spus că dezbaterea este în curs de desfășurare în legătură cu uh, atribuirea rapoartelor pentru zero puncte raportorilor anteriori. E vorba de acordurile de parteneriat economic. 9. Punctul 9. Ja, vielleicht zu dem Ihr letzten Punkt, Punkt 9. Wir haben äh, gestern da în legătură cu punctul 9, nu s-a luat nicio decizie, deci nu e nicio problemă. Punctul poate fi modificat. Dar de ce nu s-a luat o decizie? Pentru că, în cadrul ultimei legislaturi, a mai avut loc o dezbatere și nu s-au înscris noi puncte în legătură cu această chestiune. Și s-a confirmat, într-adevăr, deci la următoarea reuniune a coordonatorilor acest punct va figura pe ordinea de zi. În privința deciziei, aceasta va fi luată abia la următoarea reuniune. Asta am spus, asta este planificarea noastră și cred că asta uh, a fost decizia majorității la reuniunea de ieri. S-a spus că aceste dosare uh, rămase în suspensie de la ultimul mandat trebuie să fie repartizate între grupurile politice pentru zero puncte. S-a, a rămas că vom hotărâ ulterior ce se face. În privința audierilor era vorba de o mini-audiere și punctul menționat de dumneavoastră și anume facilitarea exporturilor în acest domeniu sau uh, transferul de tehnologie în domeniul comerțului, al climei și al altor politici, uh, trebuie într-adevăr discutat, dar eu uh, sunt convins că în titlu se, va, se vor regăsi aceste subiecte. Am putea chiar să organizăm două mini-audieri. Eu sunt cât se poate de deschis acestei idei. Uh, Trebuie să știm care ar putea fi contribuția politicii comerciale la uh, problema climei. În uh, legătură cu cele discutate în ultimii cinci ani, îmi dau seama că unii colegi au spus întotdeauna că politica comercială este politică comercială și gata și că trebuie să existe linii clare de demarcație între ea și celelalte politici. Însă mai sunt și colegi care întotdeauna au încercat să uh, abordeze alte tematici politice în cadrul politicii comerciale. De exemplu, s-a spus că dacă nu există acord între colegii de la alte comisii, am putea noi să tranșăm aici la INTA problemele. S-ar putea discuta toate acestea la o mini-audiere. Deci, pe scurt, va trebui să uh, aflăm dacă în următorii 2-3 ani vom putea să contribuim și noi la uh, problemele climatice și asta în mod rezonabil prin politica comercială. Yes, does that answer... Asta îți răspunde la întrebare, pentru că, de fapt, dacă mă uit la procesul verbal, în privința audierilor, se spune că abordarea